Dear colleague, let's... Dragi colegi, haideți să începem această întâlnire în comun Econ AFCO. Este o plăcere să o coprezidez cu colega noastră Danuta Hubner, cu pălăria ei de președintă a AFCO. Ehm, după cum știți, trebuie să adoptăm ordinea de zi. Trebuie de asemenea să aprobăm procesele verbale ale reuniunii din 20 martie. Nu avem anunțuri. Punctul 2. Amendarea articolului 22 din statut. Este o dispoziție fundamentală, după cum știți, nu trebuie să vă reamintesc uh, contextul, jurisprudența, Brexit, uh, ce vom face în paralel peste un an. Cred că pot să dau imediat cuvântul Danutei în calitatea sa de președinte și coraportoare să ne prezinte raportul făcut împreună cu domnul Mato. Danuta, ai cuvântul. Mulțumesc că în calitate de președinte vreau doar să vă amintesc că ne aflăm aici pentru că trebuie să modificăm articolul 22 din cauza hotărârii judecătorești din 2011, uh, Regatul Unit versus ECB, o hotărâre judecătorească foarte simplă și anume că CCP-urile nu erau incluse în uh, sistemul plăților uh, unice, de aceea eu am început să lucrez la acest raport ca să schimbăm statutul Băncii Centrale Europene și a um, um, autorităților de supraveghere europene, astfel încât uh, Banca Centrală Europeană să poată să se ocupe și de CCP-uri. Eu vorbesc în numele lui Gabriel și numele meu propriu, însă înțeleg să, că trebuie să vă vorbesc despre amendamente. Propunem trei amendamente, uh, dintre care unul la considerente și apoi uh, trebuie să amendăm statutul propriu-zis. În ce privește CCP-urile, este un domeniu unde uh, există puterea colegislatorilor ca să facă noi reglementări. Deci, pentru prima oară când ECB-ul intră în acest uh, domeniu, deci s-ar putea să ajungem la un conflict de legi dacă avem uh, reglementări paralele între colegislatori și ce hotărăște Banca Centrală Europeană <clears throat> pentru CCP-uri. De aceea trebuie ca totul să fie bine clarificat, să se știe clar care sunt competențele uh, BCE pentru CCP-uri. Am păstrat uh, formularea de la articolul 22 în ceea ce privește sistemul de plăți, însă în ce privește sistemele de uh, reasigurare pentru instrumentele financiare și competențele BCE pentru aceste sisteme, pentru sistemele de compensare, uh, trebuie să facem în așa fel încât să respectăm actele legislative adoptate de Parlament și Consiliu și măsurile adoptate prin intermediul acestor acte legislative. Doresc de asemenea să vă informez că avem de gând, prin amendamentele pe care le-am depus, să înlocuim formularea fully respect cu recognize dar uh, mă interesează să știu dacă sunteți de, de o părere asemănătoare, dacă credeți că această modificare ar fi binevenită. Și acum va exista certitudine juridică pentru CCP-uri, vor ști cine are dreptul să legifereze și vom respecta și echilibrul de puteri între instituții. Al doilea punct pe care doream să îl menționez e vorba despre Uh, legăturile dintre acest dosar și dosarul IMI. Articolul 22 din statutul BCE reglementează ceea ce BCE și alte bănci centrale europene pot sau nu pot să facă apropo de CCP-urile din țări terțe. Și acesta este lex generalis, uh, care și este cea mai greu de amendat și de um, depășit. De aceea noi vrem să avem o formulare suficient de largă ca să ținem cont de toate situațiile, astfel încât orice fel de limitări materiale a puterilor BCE care ar putea să fie incluse în acest statut amendat să să nu devină un um, impediment. De aceea noi nu vrem să limităm puterile BCE în statut. A, Elmar sosește. So the, the choice that we have made is, is to leave the wording deci noi am hotărât să lăsăm formularea din statut cât mai largă cu putință, așa cum era în propunerea inițială a BCE, și menționăm puterea de a oferi facilități și de a face modificări, de am adăugat o limitare în ceea ce privește nevoia de a respecta puterile colegislatorilor. Deci am uh, acceptat solicitarea BCE și am adăugat uh, uh, ceea ce era important pentru noi și anume că puterile noastre de colegislator trebuie să fie respectate. Uh, și în plus, uh, cel mai important lucru era să se spună că BCE are latitudinea de a lua măsuri în situații de urgență. Și aici avem uh, o legătură cu IMI și uh, această situație este acoperită de un amendament. Odată cu schimbarea statutului BCE, trebuie să ne gândim ce se întâmplă dacă CCP-urile uh, creează tensiuni pe piețe care sunt relevate pentru politica um, monetară. Și această alegere pe care am făcut-o aici de a adăuga mai multă flexibilitate nu aduce atingere uh, faptului că BCE-ul poate să uh, ceară CCP-urilor să îndeplinească niște condiții preliminare dacă vor să primească, uh, dacă vor să fie recunoscute. Și cum vă spuneam, am inclus o modificare în considerente și aici am făcut amendamente care uh, stipulează cerințele pe care uh, bc ul poate să le impună CCP-urilor. De fapt, este un amendament la considerentul 8 și noi am păstrat lista de aici deschisă, astfel încât să fie clar că uh, în statut trebuie să păstrăm flexibilitatea. Așa ne-a cerut BCE-ul și mi se pare și mie că este important pentru instituția pe care pentru Banca Centrală Europeană, v-am spus, am făcut această modificare la considerentul 8 ca să uh, permitem uh, reinterpretarea textului în direcția pe care ne-o dorim în, în cazul în care apar situații noi pe viitor. E doar din considerente juridice această modificare a considerentului, pentru ca totul să fie clar și să nu încălcăm regula foarte importantă pentru statut și anume să nu facem vreo modificare care să limiteze puterile BCE și spunem în considerente că că va exista un amendament la IMI și că și, uh, și BCE-ul va continua să poată să-și um, um, desfășoare activitatea conform mandatului pe care l-a primit. Aceasta este formularea pe care am propus-o la articolul 22, pentru modificarea articolului 22. Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Gabriele Mato, raportor de la uh, Econ. Mulțumesc, vreau să mulțumesc uh, colegei Uh, n-am cum să uh, completez prezentarea dumnei pentru că a făcut o prezentare aproape exhaustivă. Două aspecte legislative. Mulțumesc echipei dumneai pentru faptul că e foarte ușor să lucrăm împreună și de asemenea vreau să spun că mă bucur de faptul că putem să respectăm calendarul care a fost prevăzut și anume să ajungem la un acord înainte de vară, dar nu Uh, mi se pare normal să uh, nu fi obținut raportul pe care l-am cerut de la serviciul juridic. L-am cerut uh, în luna octombrie și ne-am fi așteptat să-l primim în luna ianuarie. Și noi am fi vrut să ne bazăm propunerea și pe avizul serviciului juridic. Deci um, calendarul nostru a avut de suferit din cauza faptului că așteptăm raportul de la serviciul juridic. Uh, competențele normative uh, ale Băncii Centrale Europene nu trebuie să fie afectate și noi trebuie să uh, luăm hotărârile în strânsă cooperare cu celelalte autorități din Uniunea Europeană și de aceea am făcut această propunere care a ținut cont de solicitarea BCE și credem că este un pas important astfel încât să avem un sistem eficient, un sistem eficient de supraveghere a CCP-urilor uh, astfel încât acestea să joace un rol uh, uh, corespunzător pentru băncile centrale. În plus, este clar că totul ne arată că trebuie să respectăm actuala uh, distribuirea competențelor în conformitate cu tratatele, uh, uh, organele și instituțiile europene au posibilitatea de a stabili competențele CCP, dar aici uh, instituția um, competentă este BCE, iar în ce privește modificarea articolului 22, aceasta trebuie făcută, așa cum a spus și colega Humner, fără a crea conflicte instituționale. La considerent, de asemenea, s-au făcut uh, modificări și acum avem o listă de competențe, așa cum a spus și dumneavoastră, este o listă care, în tot cazul, trebuie să fie deschisă, niciun caz să fie o listă închisă și uh, în această ordine de idei am făcut propunerea noastră nu mai am mare lucru de adăugat uh, despre competențe, trebuie să fie gata să ia acțiunilor care e situație de urgență, ne-am gândit la toate um, scenariile, cred așadar că este propunere care poate să fie acceptată și ne-am dorit ca toată lumea uh, să ne susțină și mulțumesc încă o dată uh, raportoarei și grupului. Mulțumesc, la raportorii din umbră acum. atât pentru Econ și cu doamna Pervaș Berez. Mulțumesc frumos pentru aceste propuneri. Am să repet ce a spus raportoarea de la Comisia Econ. Este un domeniu în care Mm, suntem obligați să fim foarte preciși din punct de vedere juridic, pentru că um, depinde de hotărârea colegislatorilor uh, buna funcționare pieței interne și, în plus, prezervarea independenței Băncii Centrale Europene. Mm, nu îmi închipui cum au putut raportorii să uh, scrie acest raport cât timp nu primiseră raportul de la serviciul juridic. Dar este să fim ipocriți. Știm foarte bine că uh, bc ul și Consiliul uh, oricum uh, nu vor decât să deblocheze situația și să verifice cum putem să găsim un compromis. Eu n-am nimic împotriva respectării calendarului, dar mi se pare de-a dreptul ridicol uh, să fixăm un termen de depunere a amendamentelor înainte să fi primit avizul serviciului juridic. Facem cum doriți, dar nu mi se pare rezonabil. În ce privește amendamentele, ar trebui să precizăm că suntem într-o procedură simplificată de modificare a ă, statutului Băncii Centrale, ceea ce ne permite să progresăm ă, rapid în paralel cu adoptarea legislației MIR 2. În ce privește primul amendament, cred că este unul care doar uh, precizează o noțiune, putem să verificăm formularea, dar nu am dificultăți deosebite în ce privește celelalte două amendamente. Înțeleg că în cele două cazuri nu e vorba despre liste exhaustive, inclusiv cu precizarea de amendamentul 2 în limba engleză, but not limited to, deci care... Dar mă întreb, ne trebuie aceste liste? Eu cred că trebuie să verificăm. Nu știu dacă Comisia și Banca Centrală sunt în sală, ar fi fost util să ascultăm părerea lor, iar în ce privește amendamentul propriu-zis la statut, da, văd ce au încercat să facă raportorii decât să se bazeze pe propunerea BCE, s-au inspirat din propunerea Comisiei Europene, însă aceasta e problematică. În consecință, cred că trebuie să discutăm, să vedem care este abordarea cea mai potrivită. Extindem puterea băncii centrale așa cum a propus chiar BCE, ceea ce a, a, a suscitat multe critici pentru că s-a spus că aceste puteri ar fi prea largi și că nu mai există coerență cu legislația europeană. Amendamentul Păi vedeți, aici avem nevoie neapărat de serviciu juridic putem noi să spunem băncii centrale că trebuie să respecte legislația secundară atunci când își îndeplinește sarcinile? Uh, formularea pe care ne-o propune coraportorul, care nu este exact cea pe care a propus-o comisia, dar care se apropie mult de ea, Comisia spunea consistent, coerent, noi vrem să spunem fully respect or recognize, respecte pe deplin sau recunoaște, dar suntem cam în aceeași logică. Acest lucru ne dorim, eu acum nu, nu pot să hotărăsc. Thank you uh, for the ECR. Mulțumesc. Numai la ECR are cuvântul Bernd Luca. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu cuvântul, de fapt, numai la raportorilor noștri din umbră, domnul Sander Lunes și Morten Messerschmidt. Amândoi își cer scuze și au uh, pregătit uh, niște intervenții scurte în scris pe care o să le dau citire. Raportorii noștri din umbră mulțumesc coraportorilor pentru acest raport. Discu- discutăm această propunere pentru că există necesitatea juridică de modificare a articolului 22 din statutul uh, sistemului băncilor centrale și a băncii centrale uh, europene. Aceste modificări sunt legate de revizuirea în desfășurare a EMIR. Proiectul de raport face, aduce câteva modificări salutare din perspectiva noastră la propunerea Comisiei Europene și ECR va depune amendamente pentru a ne uh, asigura că uh, există o aliniere uh, cu Emir fără a scrie un cec în alb uh, BCE-ului. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Iezec, în numele grupului politic ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorilor pentru proiectul de raport și noi susținem obiectivul modificării statutului uh, propus de BCE, însă suntem de acord cu Comisia Europeană extinderea mandatului trebuie să aibă loc în uh, cadrul limitelor uh, stabilite de colegiuitori. Corapor, coraportorii fac trimitere la faptul că legislația europeană relevantă trebuie să fie respectată în totalitate. Înțeleg că există o divergență de opinii pe acest punct, însă suntem uh, preocupați că Astfel, uh, Banca Centrală Europeană nu va dispune de flexibilitatea necesară pentru a se achita de uh, mandatul cheie uh, care îi revine când vine vorba de politica monetară. Așa s-ar întâmpla, de exemplu, în situații neprevăzute care nu sunt acoperite de o legislație europeană relevantă. Limitarea prerogativelor BCE din acest punct de vedere ar putea însemna că nu ar putea să treacă la acțiuni relevante în uh, într-o situație în care uh, stabilitatea monetară uh, a Uniunii Europene ar fi uh, amenințată. Din acest motiv, cred că ar trebui să revenim la o formulare mai generală în lumina propunerii Comisiei Europene, care indică că ca regulamentele propuse de BCE ar trebui să fie coerente și aliniate legislației adoptate de uh, legiuitori. Este evident că statutul Băncii Centrale Europene trebuie să fie modificat pentru ca această, pentru ca această instituție să se poată ocupa de sarcini importante pentru stabilitatea financiară a Uniunii Europene uh, pe termen lung, nu doar în următorii ani. Limitarea uh, competențelor foarte clară, a fost uh, prezentată cu toată claritatea în sentința din anul 2015 și este evident că statutul Băncii Centrale Europene trebuie să fie modificat. Mulțumesc! Mulțumesc, Sven Giegold! Mulțumesc! Foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc uh, coraportorilor pentru activitatea lor, în general. Suntem de acord că trebuie clarificat faptul că BCE dispune de prerogativele necesare în Uniunea Europeană și în relațiile cu state terțe și că pentru, și că pentru a clarifica acest lucru sunt necesare anumite modificări, a căror uh, formulare însă trebuie să spună că, trebuie, nu, că trebuie să există o aliniere cu cadrul legislativ general și când vine vorba de anumite detalii, formularea nu este suficient de clară. Uh, on this and, uh... Și am o părere similară cu cea a lui Pervanș Beres din acest punct de vedere. La articolul 5, it should uh, respect nu înseamnă același lucru, it's fully, it's fully consistent. Înțeleg care sunt argumentele BCE și am ascultat și părerea ta, Peter. Desigur, toată lumea ar dori să se bucură de o flexibilitate maximă. Pe de altă parte, nu știu uh, dacă flexibilitatea nu poate fi acordată cu toată claritatea de către legile europene. Colegiuitorii, dacă este nevoie de flexibilitate, ar putea să o confere flexibilitatea, nu ar trebui să apară pur și simplu printr-o clauză atât de deschisă și aștept să văd care este părerea, uh, părerea Băcii Centrale Europene. Aș dori să știu care este părerea BC vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei, care este uh, părerea BC vis-a-vis -vis de propunerea uh, coraportorilor noștri. Mulțumesc! Nu-l văd pe domnul Viega, spune domnul președinte, nici pe domnul Castaldo, nici pe domnul Moithan, domnul Monos sau domnul Anemans. Deci uh, putem trece la intervențiile spontane, dacă dorește cineva. Dacă nu, alături de noi este Comisia Europeană. și Banca Centrală Europeană. Dacă nu dăm cuvântul comisiei, Jennifer Robertson, vă rog. Vă mulțumesc. După cum s-a, după cum s-a spus la discuția anterioară, considerăm că modificarea articolului 22 este importantă pentru a permite băncii centrale europene să se achită de mandatul care revine băncii centrale uh, a emitenților de supraveghere a contrapărților centrale. Drept urmare, salutăm uh, eforturile depuse de Parlament pentru a înregistra progrese pe acest uh, dosar. Trecând la fondul discuției, Salutăm sprijinul raportorilor pentru modificarea articolului 22 din Statutul Băncii Centrale Europene. Salutăm eforturile de a garanta o coerență între actele uh, viitoare adoptate de BCE și actele juridice viitoare adoptate de Consiliu și Parlament. Din punctul de vedere al formulării, suntem în continuare în procesul de reflexie. Mulțumesc! Nu știu dacă reprezentantul BC are mandatul, are uh, mandatul de a interveni. Poate ar fi fost înțelept din partea BC să trimită pe cineva care să poată participa la această discuție. Nu știu. Domnul Mato poate dorește să reacționeze primul. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să reacționez la ce a spus uh, uh reprezentanta socialiștilor, uh, da, e adevărat că încă nu am primit uh, avizul serviciului juridic, cred că a bătut toate recordurile, mai mult de 5 luni ca să scrie un aviz, dar în momentul în care îl vom primi vom putea să modificăm raportul și suntem de acord și cu ce a spus uh, comisia. Iar în ceea ce privește lista deschisă, eu cred că am avea mai multă securitate juridică dacă avem această listă, așa cum uh, am spus noi, deschisă. În ce privește reprezentantul ECR, niciodată nu am considerat că dădeam un cec în alb. Această temere nu este uh, justificată. Și închei cu ce a spus domnul Iazec. Înțelegem cu toții că trebuie să existe niște limite dar e adevărat că dacă respectăm independența BCE, uh, uh, trebuie în același timp să-i dăm posibilitatea de a-și îndeplini misiunea de bază, și anume aceea de a uh, face politică monetară în UE. Eu cred că vom putea să ajungem la un text care să fie consensual și care să nu aibă probleme. Iar în ce privește acest termen consistent care să corespundă, păi nu putem decât să fim de acord, trebuie să respectăm în integralitate competențele din tratate. În această direcție vom lucra și textul, așa cum uh, este el acum, va fi completat în momentul în care apare în raportul serviciului juridic și dacă vom exista amendamente. Da, nota, dacă îmi permiți, înainte să-ți dau cuvântul. ai propus și tu niște modificări la considerente și o întrebare uh, cu caracter juridic. Considerentele sunt, uh, sunt uh, importante, însă aici nu este vorba de uh, un considerent care să facă parte din statut, ci un considerent al deciziei care va modifica statutul, nu va face parte din corpul statutului. Deci te întreb dacă v-ați gândit la care va fi efectul juridic al acestui considerent. Mulțumesc. O, aș începe cu această formulare. Discutăm despre articol. Las deoparte deocamdată considerentele și așa mai departe. Discutăm despre formularea din articol. În propunerea comisiei există cuvântul consistent. și reprezentanții BCE nu erau prea fericiți cu acest uh, cuvânt consistent și ar fi dorit uh, o formulare de tipul uh, taking into account, a ține cont. Noi ne-am am, am preferat uh, cuvântul respecting, respectând, care din care ar introduce, după părerea unora, un fel de o, o, o ierarhie. Am putea accepta orice formulare care să, înseamnă, care să înseamnă mai mult decât a ține cont, taking into account, varianta preferată de BC. Tocmai de aceea am dorit să aflăm uh, din partea BC dacă cuvântul recognize în loc de respect uh, ar fi acceptabil, adică recunoaște în loc de a respecta. Am înțeles că ar fi acceptabil pentru vicepreședintele BC dacă cineva găsește o formulare mai uh, adecvată este uh, acceptabilă pentru noi, însă doream o, o formulare care să transmită acest mesaj uh, puternic Băncii Centrale Europene de a ține cont, de a respecta, de a uh, da, de a respecta rolul uh, colegiuitorilor, de a recunoaște rolul colegiuitorilor. Însă, da, mai avem timp pentru modificări, însă acestea am vrut pur și simplu să vă spun care au fost cuvintele, termenii vehiculați în discuțiile de până acum. Putem, sunt discuții care uh, vor continua, desigur, pe de o parte. Pe de altă parte, după cum am încercat să vă explic în uh, discursul meu introductiv, nu am putut să introducem în statut orice listă care ar fi limitat prerogativa BCE de a acționa. Însă, am dorit să facem trimiterea la lista acțiunilor posibile pentru că suntem convinși că astfel demonstrăm intenția legiuitorilor. Dacă în viitor vor apărea cazuri în care um, se ajunge în fața instanței, să se țină seama de lista, de, uh, lista respectivă. Aceasta a fost int- uh, intenția noastră și aș, ar fi fost util avizul serviciului juridic din acest punct de vedere. când va veni acest aviz, o să ținem cont de ce ne va sugera. Însă, ținând seama de importanța acestui uh, subiect, uh, uh impactul potențial asupra mecanismului de transmitere a politicii monetare a BCE, am ales să păstrăm formularea textului din statut uh, propusă de Banca Centrală Europeană. Însă am încercat să introducem și acest respect vis-a-vis -vis de prerogativele colegiuitorilor, lăsând restul um, așa cum și-l dorește Banca Centrală Europeană. Uh, Comisia Europeană se referă la consistent with the proposal, noi respecta sau recunoaște și așa mai departe. Este vorba de o formulare care să nu îngrădească prerogativele Băncii Centrale Europene și care să permită uh, libertatea de acțiune în situații de urgență. Aceasta este logica din spatele propunerii noastre. Însă cererea pe care o adresez uh, copreședintelui este următoarea. Dacă noi am propus termenul limită pentru amendamente și dacă până atunci nu va veni avizul serviciului juridic, poate putem prevedea ceva de genul uh, data de 2 mai, însă nu înainte de a primi uh, avizul din partea serviciului juridic. Da, nu doresc să uh, deschid această dezbatere. Să fiu sincer, nu sunt convins că am găsit formularea potrivită, soluția potrivită. Este o sarcină dificilă, nu, nu e deloc ușor. Nu sunt convins nici de textul Comisiei, nici de cel al uh, Băncii Centrale Europene. Poate nu există o soluție perfectă ar fi fost mult mai uh, simplu dacă Curtea Europeană de Justiție ar fi spus că dispune în mod implicit de această prerogativă, însă na, situația, viața este așa cum e și trebuie să găsim noi o soluție și din aceste motive am cerut deja de mult timp un aviz din partea serviciului juridic și nu putem să și nu are niciun rost să expire termenul limită pentru depunerea amendamentelor înaintea apariției uh, avizului din partea serviciului juridic. Deci, în acest caz, dimensiunea juridică nu este una secundară, ci de-a dreptul centrală. Elmar, te rog. Intervenție fără microfon din sală. că pur și simplu putem redeschide, defini o dată pe care o vom comunica, vom verifica din punct de vedere tehnic cu serviciul uh, juridic să vedem când va veni avizul respectiv. Yeah, exactly. So we will not be two hours after the legal opinion. Yeah, we will. Da, nu la două ore după ce vom primi avizul uh, respectiv. Deci nu vom face nicio precizare acum. Ne vom consulta, ne vom consulta cu serviciul juridic și vă vom comunica data respectivă. Deci nu trebuie să vă citesc acum calendarul pentru că trebuie să îl stabilim. Cred că putem uh, încheia această ședință, Danuta. Da, aș dori să mulțumesc tuturor uh, pentru prezență. Îi mulțumesc și lui Roberto pentru că a prezidat împreună cu mine atât de eficace această ședință și că m-a ajutat să clarificăm această chestiune a termenului limită pentru depunerea amendamentelor și um, trebuie să vedem când vom primi avizul din partea serviciului juridic. Mulțumesc tuturor celor care s-au deranjat să participe la această reuniune. Mulțumesc. Putem uh, termina ședința. Okay, so Okay, so the meeting is closed. Ședința s-a încheiat. În 15 minute va începe o reuniune cu ușile închisă, echivalență cu state terțe.